Je vous remercie. Bună ziua, vă mulțumesc că ați venit, vă rog să luați loc. O să începem uh, imediat uh, ședința. Avem colegi care doresc să ia cuvântul în plenară imediat. Haideți să adoptăm ordinea de zi a ședinței de astăzi. Într-adevăr, l-am adoptat vreau să vă informez că ne face plăcere să întâmpinăm aici o nouă colegă, Nora Mebarek. Bun venit printre noi și mult succes în cadrul comisiei noastre. De asemenea, vreau să vă informez că o să plecăm în misiune în Slovacia în curând. Data limită pentru desemnarea membrilor potențiali este astăzi la ora 13. Vreau să solicit grupurilor politice care nu au făcut vreo nominalizare să o facă la secretariat. Trecem acum la vot. Vă rog frumos să aveți cartelele de vot la îndemână. Vă reamintesc că în cadrul semestrului european pentru coordonarea politicilor de coordonare ale statelor membre pentru creștere și stabilitate, vă rog frumos să uh, faceți liniște, spune președintele. Dacă nu e foarte greu să ne descurcăm aici în sală, vă mulțumesc foarte mult. Deci, în fiecare toamnă, Comisia publică perspectivele de creștere economică pentru anul viitor, cum ar veni, și regii este solicitat pentru a veni cu un aviz către Econ. Econ plus uh, Comisia Buget uh, sunt cele care, propriu zis, uh, fac acest exercițiu anual. S-au depus 184 de amendamente și s-au uh, constituit 11 amendamente de compromis. Raportorul nostru colegul Donato, colega Donato, vreau să întreb dacă este prezentă înainte să uh, votăm să-i dăm cuvântul. Vă rog, dacă doriți. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, o să vorbesc în limba italiană. Vreau să mulțumesc uh, tuturor colegilor pentru tot ce am reușit să realizăm împreună. În principal mulțumesc raportorilor din umbră și colegilor, asistenților, experților, secretariatului. Sunt convinsă că avizul va putea să cuprindă toate punctele de vedere exprimate de diversele grupuri politice și să avem până la urmă un document util și bun din partea comisiei noastre Uh, în atenția Comisiei Econ și asta în vederea unei creșteri durabile pe 2020. Sunt încrezătoare că uh, acest rezultat al unei munci atât de bune, constructive și armonioase va fi confirmat uh, în acest caz. Vă mulțumesc tuturora pentru că am lucrat foarte bine împreună. Mulțumesc foarte mult. Dacă sunteți de acord, haideți să votăm. Și dacă sunteți gata, mergem la compromisul 1. Pentru? Qui est contre? Împotrivă? Abțineri? Compromisul se adoptă. Deci nu văd. Compromisul 2 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mulțumesc. Compromisul 3. Pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 4. A, nu. Mă scuzați, spune președintele. Trecem la amendamentul 27 pentru Împotrivă. Abțineri. Și cred că s-a respins. Qui est pour? Compromisul 4. Cine e pentru, împotrivă, abțineri? Și se adoptă. Amendamentul 48 a fost retras. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Trecem acum la amendamentul 51 pentru împotrivă abțineri și se adoptă. Compromisul 6 pentru împotrivă abțineri și se adoptă. Amendamentul 67. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 7. Pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. Compromisul 8. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 9. Pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 101 pentru, cine se abține, cred că se adoptă. Amendamentul 102. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Pentru împotriva abțineri se adoptă amendamentul 103. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Putem să verificăm dacă doriți amendamentul 103. S-a deschis votul. Ça marche Le vote est clos. Dar ce s-a întâmplat? Adopté. Oh, tenant compte du fait que ma carte de vote ne marche pas. Da, văd că nu merge mie cartela. Bun, compromisul 11 pentru împotrivă, abțineri și se adoptă. Ornamentul 110 pentru, împotrivă, abțineri și cred că se adoptă. Stați așa, verificăm. L'amendement 111. 111. Nu, 110. Am deschis votul. Eclos. Il est adopté. Amendement 100. Se adoptă acum amendamentul 111. Pentru, împotrivă, abțineri și se respinge. Amendamentul 113 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 115 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Amendement 116, qui est pour? 116 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 117 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar putem să verificăm dacă doriți. 217. Deschidem votul. Vot. Eclu. Votul s-a închis. A, e respins. 118 pentru împotriva abțineri. Cred că este respins. 119 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Trecem acum la votul final. Votul s-a deschis. și votul s-a închis. Și este respins. Foarte bine. Vreau să vă reamintesc că următoarea ședință în Comisia Regii va avea loc pe 19 februarie. Vreau să vă mulțumesc pentru prezență. Ordinea de zi va fi una substanțială. O să fac și niște anunțuri în legătură cu progresele realizate pe diversele progrese, uh, dosare legislative, mai cu seamă fondul de tranziție justă. O plenară bună vă uresc și ne vedem pe 19. Mulțumim interpreților, spune președintele cu mobilitate, mulțumim și noi.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 Madame Gemma, Vă spun bun venit și sper să vă aduceți contribuția la lucrările Comisiei noastre Regii și să ne regăsim cu bine pe 19 la Bruxelles. Bun venit încă o dată. Mulțumesc. Je suis désolé, je ne vous avais euh, pas vu. Madame Donato souhaite prendre la parole. Dar doamna Donato dorește să vorbească, vă rog. je parle en italien. Euh, je veux... Vreau să vă spun că îmi pare foarte rău și sunt foarte deziluzionată cu votul acesta negativ, mai ales că am ajuns la aceste voturi de compromis prin care majoritatea amendamentelor au fost practic adoptate. Sunt foarte dezamăgită, foarte clar, nu avem o problemă pe fond. Uh, pentru că am uh, muncit foarte bine și în spirit constructiv, după cum vă spuneam, împreună cu colegii și cu raportorul, dar cu siguranță avem o problemă de uh, o obtuzitate politică din partea grupului nostru, având în vedere totuși conținutul și munca desfășurată de colegii noștri. Uh, mi se pare că este o veste foarte tristă aceasta și nu pot să mă abțin să nu subliniez acest lucru. Eu uh, cred totuși că comisia noastră va reuși totuși să lucreze bine și eficient uh, pe viitor. Am luat notă. Mulțumesc, bineînțeles, colegilor care au lucrat împreună cu mine și care au uh, dovedit că putem să lucrăm uh, bine, să ne sprijinim unii pe ceilalți și cu demnitate. Uh, mie mi se pare că acest cordon sanitar va trebui să dispară la un moment dat în numele rațiunii și a unui spirit constructiv, pozitiv și mai ales în spiritul respectării democrației. Vă mulțumesc foarte mult! Très bien, merci pour votre intervention. Nous clôturons à présent notre réunion. Merci.